Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίσω στην σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Άμυνας. The following languages are not available. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă prezint regim, regimul lingvistic. Avem un regim lingvistic aproape complet, care include și malteza. Domnul Dan nu poate să fie prezent astăzi, deci voi prezenta eu reuniunea de astăzi. Datorită prezentării de la AFET a domnului comisar Oli Ren, comisar pentru extindere, în același timp a trebuit să anulăm întâlnirea cu domnul Weiss și să o amânăm pentru o dată ulterioară. De acest motiv începem această reuniune la 10.45. Întâlnirea va fi transmisă și pe internet. Dacă nu există remarci în legătură cu proiectul de ordine de zi, o vom considera adoptată. Dacă există remarci în legătură cu ordinea de zi pentru astăzi, All right we continue. Dacă nu, atunci putem să continuăm. If there are no remarks by the end of this... Dacă nu vor exista remarci până la sfârșitul acestei întâlniri, uh, procesul verbal va fi considerat adoptat. Today's workshop on anti-personal landmines atelierul de astăzi în legătură cu minele antipersonal demonstrează uh, interesul acestei subcomisii în legătură cu utilizarea acestor mine conform Convenției pentru uh, interzicerea utilizării acestor mine antipersonal. Convenția care a intrat în vigoare în 1997 a avut multe rezultate multe state, cum ar fi Statele Unite, Rusia, China, India, Pakistanul, încă nu au subscris la acest tratat. Reamintesc că Parlamentul European este un susținător al acestui tratat și susține universalizarea sa, după cum a, a declarat în numeroase rezoluții. Acest atelier vine la timpul oportun pentru că la Cartagena, în Columbia, se va ține o conferință în legătură cu aceste mine antipersonal din 30 noiembrie până în decembrie. Acum vrem să clarificăm acțiunile diversilor actori implicați în uh, problema minelor antipersonal. Au fost invitate următoarele persoane, domnul ambasador Lars Eric Vidkim, reprezentant al președinției suedeze, domnul Weidmark de la uh, Comisia Europeană, domnul ambasador Stefan Hübi de la Centrul de la Geneva pentru Deminare Umanitară, un domnul director al uh, Comitetului Internațional al Crucii Roșii. Mai avem din partea Parlamentului European pe domnul Van Orden, care a avut un rol crucial în pregătirea răspunsului Comisiei Europene în legătură cu deminarea. Și domnul Capca, responsabil pentru probleme de drepturi fundamentale. Mai există și un coordonator pentru ONG-urile specializate în activități de deminare, care a conlucrat cu Uniunea Europeană și a avut multe contacte cu eurodeputații. Acum vom trece la diverse prezentări, după cum a fost prevăzut în programul acestui atelier. După care voi deschide dezbaterea tuturor membrilor. Vom începe cu domnul Stefan Husey, cu subiectul Tratatul de interzicere a minelor, modalități de Uh, răspuns. Stimați membri a Parlamentului, uh, stimați de, invitați, este o onoare să fiu printre dumneavoastră astăzi și vă fac, să vă fac această prezentare. Mă numesc Stefan Huse, uh, reprezint o organizație internațională de experți bazată în Geneva, care Uh, este asemănătoare cu ICRC, cu toate că suntem mai, o organizație mai mică, este o fundație elvețiană cu un mandat internațional, în special în legătură cu unitatea de implementare a susținerii pentru tratatul de interzicere a minelor. Și ne aflăm în centrul mandatului de a dezvolta standardele susținute de ONU și care sunt aplicabile la nivel global. Sperăm că centrul nostru va avea și un rol formal în implementarea noilor convenții în legătură cu munițiile cu dispersie, pentru că există multe probleme comune și metode comune în legătură cu munițiile neexplodate. Let me briefly uh, touch upon the achievements and... Foarte pe scurt vă voi detalia rezultatele obținute din 1997 încoace. Imaginea este una împărțită. S-au făcut progrese importante în legătură cu distrugerea stocurilor de mine antipersonal, însă mai există cinci state care, semnatare care nu au terminat această uh, uh, activitate. Trei dintre state nu au uh, respectat termenul limită, Belarus, Grecia și Turcia și și Ucraina uh, se pare că va nu se va încadra în termenul său limită până anul viitor. De, de asemenea, după cum a spus și domnul președinte, există anumite state care nu au semnat acest tratat. Există însă state care au declarat încheierea uh, procesului de deminare, însă nouă dintre acestea nu au înregistrat rezultate totale 19 dintre acestea și-au cerut o extindere de până la 10 ani a curățării teritoriului de mine. În jur de 70 de state sau teritorii și 1100 de kilometri pătrați de teritorii minate și 2100 de kilometri pătrați de zone de luptă au fost curățate. Însă uh, există 70 de state sau teritorii care sunt încă mm, afectate de mine. Uh, numărul de victime este în scădere, însă supraviețuitorii rămân victime care au nevoie de asistență de-a lungul vieții. Acum 10 ani existau mai multe accidente și era mai mult o problemă de ordin umanitar, însă împiedicarea dezvoltării acestor arme a, a dus la o recunoaștere a acestei probleme, că este vorba de o problemă umanitară și o problemă de dezvoltare. Terenul minat nu mai poate fi utilizat pentru agricultură, pentru uh, arhitectură sau dezvoltare economică. Uh, și mă voi referi la una dintre realizările din ultimii ani care mi se pare importantă pentru viitor. Și aceasta se numește land release, uh, procesul prin care terenul trece de la statutul de zonă periculoasă la statutul de teren care poate fi folosit pentru scopuri economice sau sociale. Nu este vorba doar de metode tehnice, ci și de cele netehnice, non-tehnice. Zonele deminate pot fi definite mult mai bine și activele uh, pentru curățarea terenului pot fi folosite mai bine pentru aceste zone. Vă dau un exemplu, Mozambicul, care uh, ilustrează acest concept de land release. Între 2000 și 2002 a existat un studiu al impactului minelor antipersonal care a rezultat la o zonă, într-o zonă de 558 de metri, kilometri pătrați. După 10 ani au fost curățați 60 de kilometri pătrați, deci s-a ajuns la 498 de kilometri pătrați de zone suspectate periculoase. Și în un an de, după utilizarea acest, sistematică a acestui tip de studiu, aproape 500 de kilometri pătrați au fost reclasificați și s-a putut concentra activitatea de deminare asupra doar 12 km pătrați. A fost un rezultat major care ar trebui să constituie un exemplu pentru alte state, de asemenea. Însă, acest teren trebuie deminat și au existat unele, și unele îmbunătățiri atunci când vorbim despre deminare. Există o formare îmbunătățire, îmbunătățită și o acreditare pentru câini care asistă în deminare. O serie de uh, echipamente disponibile pe piață acum. Însă, în viitor, progresul va consta, va fi rezultatul unei gestionări mai bune decât uh, să fie datorat unei tehnologii mai avansate, pentru că s-a ajuns deja la nivelul necesar. Uh, îl voi cita aici pe Patterson Hughes, un economist care a făcut o evaluare a programelor de deminare la nivel mondial. Dau cuvântul acum. Vă mulțumesc. Mă voi referi la ce a menționat ambasadorul Hughes în legătură cu îmbunătățirile la nivel de tehnologie și de management în domeniul deminării umanitare. Este un caz de studiu efectuat în cadrul a două unități de deminare civilă în aceeași țară, în aceeași perioadă, în aceeași operațiune de menținere a păcii. Acest grafic arată că deminarea făcută de unități civile este de 25 până la 60 de ori mai ieftină decât deminarea făcută de către unitățile militare. În urma unui astfel de studiu, forțele de menținere a păcii ONU sunt antrenate în acest sens și există de asemenea prevederi pentru deminarea civilă în cadrul operațiunilor ONU de deminare. Am avut privilegiul de a face șase studii regionale privind acțiunile de deminare finanțate de comisie între 2002 și 2007. Care este contextul? Existau două strategii de deminare care au dus la regulamente adoptate de Parlament și de Consiliu privind minile, minele terestre antipersonale. Aceste strategii au acoperit perioada 2002, 2004 și 2007. Strategia a fost uh, susținută din linia bugetară cu o sumă de 15 milioane de ani, aproximativ, pentru primul uh, trimestru, pentru prima perioadă trianuală și 20 de milioane pentru cea de-a doua perioadă. Au existat unități uh, mici de personal care implementau strategia la Bruxelles. Aceste strategii au fost reușite și s-au îndeplinit obiectivele scontate. Bineînțeles, reformele din 2006 la sistemul de asistență comunitar au dus la eliminarea linii bugetare tematice pentru deminare. Din această cauză, personalul a emis noi linii călăuzitoare privind acțiunea de deminare pentru a călăuzi delegațiile UE în țările afectate. Deci acest, acest personal se ocupa mai mult de programare. Aceste linii călăuzitoare, bineînțeles, nu pot compensa lipsa unei linii bugetare dedicate special și nici uh, nu pot compensa lipsa de personal care se ocupa exclusiv de această temă. În momentul de față, programul uh, și sistemul de asistență UE în privința deminării este foarte descentralizat, după cum știți, există linii bugetare geografice. Acestea sunt liniile dominante. După părerea noastră, acest sistem face față destul de bine nevoilor din țările foarte contaminate care au nevoie de un buget semnificativ. E vorba de țări precum Afganistanul și Angola. Însă alte țări care au nevoie de acțiuni de deminare nu își văd nevoile acoperite, inclusiv țări contaminate pentru care există fonduri mai modeste din partea UE. Mă refer aici la Cambodgia, de exemplu. Nu există de asemenea niciun mecanism UE care să sprijine activitățile internaționale făcute, deci totul se face în funcție de țară, de la țară la alta. De asemenea, personalul de la sediile UE care se ocupa doar de deminare a fost redus și astfel lipsește de multe ori și expertiza necesară pentru a sprijini delegațiile. Deci nu există niciun mecanism pentru a sprijini acțiuni globale sau internaționale într-un mod strategic. Noi am emis o serie de recomandări pentru Uniunea Europeană și pentru, mai ales pentru, a, <clears throat> pentru programul Comisiei Europene de deminare și de sprijin al activităților de deminare. Nu există o linie bugetară pentru aceste acțiuni de deminare, iar munițiile cu submuniție, de exemplu, în privința acestora există o expertiză foarte limitată. Sau fă, eu cred că s-ar putea face îmbunătățiri uh, însă credem că e nevoie de o abordare mai coerentă și mai strategică din partea Uniunii Europene pentru interzicerea minelor și a muniției cu submuniție. Fondurile din Bruxelles astfel ar putea fi mult mai bine canalizate și programul, întreg programul ar putea căpăta o amploare mai globală și mai strategică. Mulțumesc! the floor for Mr. Peter Domnul Peter Herbe, șef de serviciu la Crucea Roșie, Comitetul Internațional al Crucii Roșii. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnelor și domnilor deputați, pentru invitația pe care mi-ați făcut-o să particip la acest uh, workshop alături de organizațiile implicate în acest domeniu. Eh, ICRC a fost eh, a participat încă din, eh, de la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90 la programele de deminare, atunci când am constatat că această armă a cauzat, așa cum o numea personalul nostru din teren, o adevărată epidemie de leziuni traumatice peste tot în lume. Și problema cu epidemia este că nu poți să o limitezi decât dacă îi găsești uh, sursa. Și iată că sursa este, un, uh, este o armă care este disponibilă peste tot în lume și care peste tot unde a fost folosită a, a uh, cauzat a, traume și traumatisme dintre cele mai a, înfricoșătoare nu doar în uh, rândul populației uh, generale, nu doar în rândul soldaților, ci și în rândul populației generale. De aceea, cred că uh, tratatul de interzicere a minelor terestre antipersonal este poate unul poate tratatul cu cel mai mare succes și cel mai mare impact internațional această convenție este și azi un uh, document foarte dinamic, uh, un document relevant care uh, constituie de fapt un program de acțiune pentru atingerea unui obiectiv umanitar important. Voi face o prezentare care ține cont de cea de-a doua conferință de revizuire a Convenției, care va avea loc la Cartagena, în Columbia. Prima conferință de acest gen a avut loc la Nairobi, în Kenya. Uh, planul de acțiune de la Cartagena va uh, fi unul care va viza următorii cinci ani. Aș vrea să trec în revistă unele succese care au fost uh, atinse până acum. Domnul ambasador Husi a vorbit deja despre unele dintre acestea dar vrem să arătăm că unele aspecte au devenit mult mai clare acum decât au fost la prima reuniune, cea de la Nairobi. Pentru început, este foarte important să menționăm că uh, trei sferturi din statele lumii, 156 uh, la număr, au uh, semnat această convenție, au aderat la ea. Pe de altă parte, Uh, stigmatizarea utilizării acestor mine terestre antipersonal a uh, determinat uh, o modificare de comportament în rândul multor state, Statele Unite din 91 nu mai folosesc așa ceva, nici Rusia, nici China. Există multe state în care există interdicția de export a acestor arme. Pakistanul Uh, Pakistanul, uh, care a intenționat să mineze uh, frontiera sa cu Afganistanul, a decis în parte, în urma acestei mișcări adevărate internaționale, să renunțe la, la acest plan. În ce privește deminarea, multe mii de kilometri pătrați de teren minat au fost deminați. Um, ceea ce a permis reclasificarea acestor suprafețe ca suprafețe productive, deci uh, au reintrat în circuitul dezvoltării social-economice uh, firești. Practic, uh, putem spune în legătură cu această convenție că avem un record, un, un, un record de conformare la prevederile uh, acestei convenții în rândul țărilor care au depozite și au stocuri de uh, mine terestre. Uh, într-adevăr, s-a confirmat distrugerea a 42 de milioane de mine terestre care, deci, nu vor mai fi folosite niciodată. În ce privește asistența acordată victimelor, asist, uh, programele s-au concentrat asupra nevoilor persoanelor care au devenit victimele acestor uh, accidente. S-a ajuns la o mobilizare a multor resurse chiar dacă insuficiente încă, Și asta nu doar pentru uh, victimele uh, uh, exploziilor acestor mine, ci și în timp, pe timp îndelungat. Cred că asistența, putem spune că asistența victimelor este acum consacrată printr-un articol dedicat acestei asistențe care consideră asistarea victimelor ca și o măsură cu implicații și cu impact, nu în ultimul rând, economic important. De asemenea, trebuie să spunem că la 10 ani de la intrarea în vigoare a acestei convenții, au fost uh, desfășurate multe întâlniri uh, ale părților semnatare pentru a verifica în ce mod este uh, pusă în aplicare această convenție. Au fost două astfel de conferințe și următoarea va stabili perioada de 5 ani care va urma și programul de opțiuni pentru aceste 5 ani. Dacă comparați această convenție cu multe alte tratate de dezarmare, în, mult, uh, în, în multe cazuri există uh, doar foarte puține reuniuni, uh, una pe an sau una la doi ani poate, în care este verificată punerea în aplicare a acestor tratate. Deci nu există o revizuire constantă, nu există angajamente constant verificate. Deci este o diferență calitativă enormă față de alte tratate care privea, uh, privesc uh, uh, diferitele proibiții ale armelor. Deci, pe lângă angajamentele față de distrugere a, față de, de distrugerea minelor antipersonal, există, iată, și o program de acțiune foarte clar pentru asista, asistarea victimelor. Lucrurile sunt așadar foarte clare la 10 ani de la intrarea în vigoare și cred că conferința de la Cartagena va fi uh, esențială pentru a stabili dacă aceste uh, uh, angajamente au fost asumate, au fost și respectate și dacă convenția în sine reușește să, să-și atingă obiectivele declarate. În ce privește cele 21 de state care aveau un termen uh, de, de minare pentru anul acesta, 15 dintre acestea au cerut o extens, extindere a, a termenului prevăzut pentru ele uh, pentru perioade de 1 uh, până la 10 ani. E foarte nefericită această, această invocare a posibilității de extindere a termenului de, cu până la 10 ani, pentru că am fi dorit ca până la termenele inițial stabilite să fie uh, uh, depărtate toate minele. Am fi dorit ca, uh, ca statele membre un an, doi înainte de expirarea termenului să fi, să, să, să fi înțeles importanța acestor măsuri. Cambodgia, Angola, Afganistan uh, au solicitat uh, extinderi cu până la 10 ani, dar um, poate că, poate că extinderea acestui termen ar, ar reuși să mobilizeze uh, o, o atenție a opiniei publice mai importantă pentru această problemă. Însă mai există mai există uh, baze militare care acum zece ani erau minate pentru protejarea acestora și uh, care nu mai există, dar minele încă uh, sunt prezente. De aceea conferința de la Cartagena va trebui să abordeze în mod serios această problemă. Dacă dacă nu impulsionăm lucrurile, atunci s-ar putea ca acest termen extins să Eh, care se va eh, oferi să mai fie extins încă o dată. Nu este bine, eh, acest lucru nu este dorit pentru că impactul negativ, suferința cauzată de aceste mine este enorm. Din păcate, suntem, ne aflăm în situația în care trei state nu și-au respectat termenele care nu pot fi extinse, Uh, și care astfel violează uh, tratatele convenției, uh, articolele convenției. Este vorba de Grecia, Turcia și Belarus și Ucraina a anunțat că nu se așteaptă să, să poată îndeplini, să poată respecta termenul prevăzut pentru primăvara anului 2010. În ce privește Grecia și Turcia, care au un stoc de circa 3 milioane de Uh, mine, Belarusul, iată, are 3 milioane, uh, Ucraina uh, are un stoc de 6 milioane. Această, aceste situații, stări de fapt, nu sunt compatibile cu convenția. Au fost invocate diverse motive pentru neîndeplinirea angajamentelor în cazul Belarus și Ucrainei. Motivele pot fi atribuite relației uh, complicate uh, cu programul de asistență al Comisiei Europene, uh, pot fi atribuite lipsei de fonduri, dar știți că există un tratat între Uniunea Europeană și Belarus în care Uniunea Europeană a Uh, s-a angajat să ofere asistență uh, acestei țări pentru uh, inclusiv aceste programe, dar lucrurile trenează din cauza licitațiilor, diferitelor proceduri financiare și administrative care, iată, sunt mult mai lente și mult mai dureroase prin asta decât se prevedea. Deci, practic, avem a face cu uh, circa 12 milioane de mine terestre antipersonal care, uh, practic, încalcă convenția. De aceea, uh, sperăm să auzim totuși uh, că, curând că atât Belarus cât și Ucraina uh, vor Uh, fi în măsură să, să anunțe uh, progrese în relația lor cu Comisia și în ce privește uh, realizarea obiectivelor pe care și le-au asumat, anume de distrugere a stocurilor de mine. De fapt, nici nu este vorba de mine produse din Belarus sau Ucraina, ci sunt niște moșteniri din fosta Uniune Sovietică. În ciuda mai bunei înțelegeri a ceea ce este necesar de făcut, în multe state realitatea este alta, este o realitate neschimbată pentru majoritatea victimelor. Un raport uh, publicat uh, luna trecută, uh, care se bazează pe interviuri cu 3, peste 3.000 de victime din toată lumea, arată că în majoritatea lor covârșitoare, a victimele exploziilor acestor mine au uh, beneficiat foarte puțin, dacă au beneficiat, de asistență sporită, cum ar fi accesul la servicii medicale specializate și așa mai departe. se consemnează chiar o descreștere, o reducere a accesului la servicii medicale corespunzătoare în unele cazuri. Sunt și situații în care lucrurile s-au îmbunătățit, există programe pentru orteze și proteze ortopedice, dar uh, există și multe uh, situații în care, poate din neglijență, multe programe au fost uh, sistate, au fost oprite. La intrarea în sală, am uh, distribuit un apel la statele uh, semnatare care urmează să participe la conferința de la Cartagena. Uh, este un apel care a fost realizat de experți în, consultând supraviețuitorii acestor accidente. Acest apel a fost redactat în luna iunie și unul din elementele cele mai importante ale acestui apel este că uh, victimele au nevoie de acces mai bun la servicii speciale pentru acestea, pentru că situația încă este uh, critică în întreaga lume. De aceea, conferința de la Cartagena trebuie să fie un punct de cotitură care să inducă o schimbare uh, concretă în privința atitudinii față de aceste programe de asistență. Cu acestea ajungem la problema resurselor, care până la urmă stau la baza soluționării uh, problemelor noastre. Până acum se presupunea că va exista o creștere de 2, de 3, de 4 ori poate pentru asistarea uh, programelor de deminare, uh, astfel încât statele semnatare să-și poată respecta angajamentele. Eh, cel puțin în Belarus și Ucraina, nerespectarea eh, termenelor asumate s-a datorat lipsei de resurse. Asistența victimelor apoi eh, este la fel o chestiune care depinde de resurse resurse care trebuie să vizeze și infrastructura serviciilor de sănătate în acele regiuni cele mai puternic afectate de uh, minele terestre. Comisia Europeană, Uniunea Europeană trebuie să continue uh, să joace un rol important uh, în această privință. Zambia, de exemplu, a propus constituirea unei, uh, unui comitet permanent pentru uh, stabilirea și distribuția resurselor care să gestioneze mai bine decât în trecut uh, problema resurselor oferite uh, în programele de asistență. Pentru că uh, sunt multe state care nu au înțeles uh, prea bine uh, cadrul financiar revizuit oferit de comunitatea europeană, deci nu au înțeles cum anume ar putea să acceseze aceste fonduri. Um, pentru uh, multe uh, părți semnatare, programele de deminare fac parte din politica uh, de ajutor pentru dezvoltare, dar nu fac parte numai din aceste aceste politici. De aceea, multe programe de asistență care în, primele, în primii cinci ani au fost finanțate din aceste linii bugetare, apoi eh, nu au mai putut fi eh, finanțate și în continuare. Deci sunt, iată, multe chestiuni importante care trebuie eh, revizuite în, pentru următorii cinci ani în această privință. Conferința va încerca să întrevadă cum anume vom putea să facem față provocărilor prezente și uh, va trebui să abordăm atât uh, deminarea cât și neconformarea, cât și problema obligațiilor legale, uh, legale asumate pentru îndepărtarea minelor. Și nu în ultimul rând, o mai bună asistență a victimelor este esențială. Există însă o normă care, în această convenție care a avut implicații mult dincolo, care au trecut mult dincolo de problema minelor. Ehm, s-a, s-a ajuns prin această eh, primă convenție să se semneze de către peste 100 state eh, o nouă eh, convenție privind Uh, uh, anumite arme uh, de muniție cu submuniție și de asemenea convenția noastră a fost sursă de inspirație și pentru combaterea efectelor post-conflict și astfel au fost uh, formulate noi programe pentru uh, asistența și gestionarea uh, situațiilor post-conflictuale. Apoi, la ICRC, noi avem o categorie care de o definiție a armelor care, în, eh, care nu încetează să omoare chiar și după ce au fost distruse. Um, aceste, eh, acest concept eh, pentru noi înseamnă că există, de exemplu, în cazul minelor și munițiilor cu armelor cu submuniție nevoia de a nu ne limita doar la prevenție și de la nu ne limita doar la la distrugerea sursei, ci uh, uh, înseamnă că trebuie să ne gândim și la efectele de lungă durată pe care le au, uh, le are utilizarea arme, acestor arme. De exemplu, ne gândim la, la resturile de dinamită care rămân în urma conflictelor expuse care afectează comunitățile din teren deci, nu putem să lăsăm pe seama comităților locale să uh, gestioneze aceste resturi uh, de arme care rămân uh, acolo în urma conflictelor. Deci um, trebuie să existe o gestionare mult mai bine concertată, coordonată pentru a reduce suferințele care pot fi induse în, chiar după ce conflictele armate au încetat. Cu aceasta am încheiat expunerea și vă mulțumesc pentru atenție. Thanks very much, Mr. Hedy, for all the... Vă mulțumesc, domnule Hedy, pentru uh, lucrurile foarte interesante pe care le-ați spus. Acum are cuvântul domnul Wingren, coordonator pentru mine antipersonal în Ministerul Suedez pentru Afaceri Externe și reprezentant al președinției suedeze. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai acestei comisii pentru că ați invitat președinția suedeză aici astăzi. Ca și alți antevorbitori pentru președinția Uniunii Europene, noi punem accentul pentru a doua conferință de revizuire de la Cartagena și conlucrăm cu uh, ambasadorul norvegian în discutarea diverselor declarații și documente care trebuie să fie pregătite pentru a constitui un document final la această conferință. Uniunea Europeană până acum în timpul celui de-al doilea comitet de pregătire în septembrie a făcut uh, câteva remarci generale și voi rămâne la acestea și după aceea voi face câteva reflexii suplimentare. În declarația noastră am susținut pregătirile domnului ambasador Epke, după cum s-a spus și aici, uh, susținem universalizarea și implementarea acestei convenții, însă suntem de acord și suntem conștienți de provocările umanitare și de dezvoltare pe care sunt puse de aceste mine antipersonal. Pentru Uniunea Europeană, acțiunea în domeniul minelor rămâne o prioritate cheie. De asemenea, am făcut observația că susținerea financiară a Uniunii Europene în ultimii 10-12 ani ai Convenției ilustrează angajamentul puternic pe care Uniunea Europeană, Comisia și statele membre și le-au făcut. De asemenea, salutăm um, mesajul principal al documentelui președinției, care ține cont de imperativul umanitar al Convenției, uh, prin care se leagă uh, respectarea tratatului cu îmbunătățirea vieții victimelor și comunităților locale. Cei care sunt afectați de minele antipersonal trebuie să fie auziți și implicați. Aceasta este o lecție trasă de uh, Asociația Handicap International și este și un motiv pentru care Uniunea Europeană în programul de acțiune comun decis anul trecut, în 2008, a convenit această acțiune care va dura până primăvara viitoare conține o serie de seminarii regionale, vizite de ordin tehnic și face posibil ca guvernele locale și organizațiile internaționale și nu în ultimul rând societatea civilă să participe, să împărtășească experiențe și uh, Uh, lecții învățate, astfel îmbunătățind uh, uh, respectarea și implementarea acestui tratat. Există activități pozitive în cadrul acestei acțiuni comune și mi se pare că este un motiv bun pentru ca statele membre să reflecte asupra unei acțiuni de urmărire a acestor uh, activități comune. Uniunea Europeană, de asemenea, pune accentul uh, în mod constant asupra universalizării. Am auzit că sunt 156 de semnatari, dar lipsesc o serie de state importante. Există o uh, respectare generală a normelor convenției și nu a existat o și utilizarea minelor antipersonale acum este rară, dar armele sunt încă depozitate și utilizarea continuă din partea actorilor non-statali, ceea ce reprezintă o problemă destul de gravă. După cum am auzit, s-au făcut progrese în uh, deminare și distrugerea stocurilor, însă unele state deja au încălcat articolul 4 al Convenției în legătură cu distrugerea stocurilor și un număr din ce în ce, de, din ce mai mare de state cer o extindere a perioadei de distrugere. și am auzit că încă în jur de 70 de state sunt afectate de minele antipersonal. Majoritatea acțiunilor vin din partea HCBL și a monitorului pentru mine antipersonal pe care îl susține și Suedia și o serie de state membre. În ceea ce privește proiectul de plan de acțiune pe care îl discutăm acum, după cum s-a spus aici, este important ca eforturile de asistență a victimelor să fie integrate în cadre mai largi. Acest lucru include și planurile de dezvoltare comprehensive la nivel internațional. O altă problemă pe care a subliniat-o Uniunea Europeană în declarația sa și care se leagă de ceea ce a spus uh, colegul nou, meu Peter Herbie, este că trebuie să explorăm posibilitățile de sinergie între această convenție și celelalte instrumente, cum ar fi uh, Uh, Convenția pentru munițiile cu dispersie și um, alte convenții în legătură cu arme convenționale. Pentru a încheia, președinția așteaptă conferința de revizuire din Cartagena ca o oportunitate de a elabora și a consolida cooperarea între actorii relevanți în domeniul acțiunii minelor acțiuni de deminare pentru a îmbunătăți eficiența și ce spuse de domnul ambasador Husi uh, sunt foarte importante în legătură cu um, aceste arme și muniții explozive care încă afectează pe cei care trăiesc în zone de conflict. Periclitează uh, o dezvoltare ulterioară a acestor regiuni și reprezintă încă o povară asupra acestor state. Aceste acțiuni necesită atenție suplimentară în continuare. Și aici ni se pare că există un punct foarte important în liniile directoare ale Comisiei. Comisia a organizat un seminar foarte util luna trecută în legătură cu pregătirile pentru conferința de revizuire, unde au fost discutate aceste linii directoare. La Cartagena, acest dialog în legătură cu modalitatea de a implementa cât mai bine aceste uh, tratate internaționale trebuie să continue. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Urmează domnul Lars Gunnar Wigemark, uh, șef al unității de politică de securitate în Direcția Generală RELEX. Vă mulțumesc, domnule președinte, distinși membri ai acestei comisii, stim, comisii, stimați colegi. Voi încerca să fac o prezentare succintă. Multe dintre lucrurile pe care vreau să le spun au fost uh, rostite de către colegii mei de la Geneva și voi încerca să răspund la câteva dintre întrebările care au fost puse. Colegul meu, domnul Cristobal, dacă poate găsi prezentarea, mă ajuta. Maria Cluz este persoana de contact în Direcția Generală pentru Relații Externe pentru orice probleme legate de mine antipersonal. Dacă aveți probleme suplimentare, ea este persoana care trebuie să vă adresați. Încercăm acum să găsim documentul. Uh, între timp vreau să vă spun că la comisie există un sistem prin care acest, ne asigurăm că aceste linii călăuzitoare sunt uh, respectate. Avem uh, puncte de legătură, puncte de contact uh, în întreaga direcție RELEX, deoarece acțiunile de deminare, așa cum s-a spus, fac parte dintr-o serie întreagă de programe regionale și geografice. Această prezentare succintă se va axa pe patru părți. În primul rând, cadrul general de acțiune, câteva principii cheie și mecanisme din cadrul asistenței comunitare condusă de către comisă și așa cum a spus și ambasadorul Harry, am organizat un seminar cu comunitatea de organizații non-guvernamentale. Aș vrea în încheiere să spun câteva cuvinte și despre cercetare și dezvoltare din perspectiva tehnologiilor de, de minare, un domeniu care nu este discutat suficient de mult, după părerea mea. Aș vrea să subliniez un lucru. Din perspectiva comunitară, de la bun început, am acordat foarte mult sprijin Convenției de la Ottawa. Așa cum s-a spus, această convenție a fost un instrument de dezarmare unic atunci când a fost adoptată în urmă cu 10 ani. Atunci când vorbim despre acțiuni în domeniul minelor, nu mă refer doar la acțiunile în care este implicată Comisia Europeană și aș vrea să vă subliniez uh, faptul că toate statele membre, sau cel puțin cele care au semnat Convenția de la Ottawa, adică 25 de state membre, Polonia și Finlanda fiind uh, state care încă nu au semnat această convenție, însă intenționează să o facă în anul 2012. După cum spuneam, avem o serie de programe conduse de comunitate, însă nu trebuie să uităm și asistența bilaterală pe care o oferă statele membre. Nu trebuie să uităm de asemenea că și Consiliul, prin bugetul său de politică externă comună, conduce câteva acțiuni comune pentru a sprijini universalizarea Convenției de la Ottawa. Așa cum s-a spus deja, atunci când uh, privim acțiunile în domeniul minelor, trebuie să avem în vedere o serie întreagă de activități diferite. Avem activități de curățare a terenului, de distrugere a stocurilor, de muniții, lucru foarte important, mai ales în ceea ce privește respectarea obligațiilor asumate prin Convenția de la Ottawa. Există de asemenea activități de conștientizare în privința minelor și activități de asistență pentru victime. Până în prezent am sprijinit în jur de 45 de țări diferite din întreaga lume. Iar în perioada 2002-2008 am cheltuit în jur de 300 de milioane de euro. Aici puteți vedea o defalcare a cifrelor pe ultimii șase ani, însă aș vrea de asemenea să vă spun că atunci când vedeți aceste cifre, pentru întreaga perioadă de la intrarea în vigoare a Convenției de la Ottawa, Uniunea Europeană a cheltuit un total de 1,5 miliarde de euro în acțiuni de deminare. ...500 de milioane provin din fondurile comunitare, din care, așa cum am văzut anterior, în jur de 300 de milioane de euro au fost cheltuite în ultimii șase ani. De asemenea, s-a spus despre relația și sinergia între securitate și cooperarea pentru dezvoltare. Nu este momentul uh, oportun pentru a discuta în legătură cu această chestiune, însă cred că aici, la Parlamentul European, se știe foarte bine că în strategia de securitate a Uniunii Europene există această fațetă, însă trebuie să vă atrag totuși atenția asupra faptului că uneori credem că există o tendință negativă de a încerca să se dea timpul înapoi în ceea ce privește această legătură clară între securitate și dezvoltare. Lucru pe care Uniunea Europeană îl susține în politica sa de securitate și de dezvoltare. E vorba în primul rând de structura pe piloni a Uniunii Europene cu care a trebuit să trăim. Vreau să vă atrag atenția asupra acestui fapt, deoarece uneori de aici vin principalele contradicții în ceea ce privește abordarea globală. Acțiunile din domeniul minelor este un exemplu prin excelență a acestei legături dintre securitate și dezvoltare. Acum, sprijinul pentru acțiunile de deminare a fost inclus pe deplin în foarte multe instrumente geografice și țineam să vă atrag atenția asupra acestui fapt. S-a menționat deja că de 2 ani încoace nu există, nu mai există o linie bugetară pentru acțiunile de, de minare. Uh, ca reacție am adoptat niște linii directoare pentru a ajuta pe colegi la programare și la implementarea instrumentelor geografice care există în continuare. Aș vrea să reamintesc Comisiei Sede că faptul că această linie bugetară specifică a fost uh, înlăturată în, urmă cu câțiva ani a făcut parte dintr-o reformă mai globală când mai multe linii bugetare tematice, de exemplu una împotriva narcoticelor și a drogurilor, a fost de asemenea eliminată. Nu a fost o decizie care se adresa specific acțiunilor de deminare. A fost vorba de o reformă generală și o serie întreagă de linii bugetare au fost uh, reduse. De asemenea și instrumentele geografice au fost reduse de la 40 la 11. Din aceste 11 care au rămas, practic toate dispun de posibilitatea de a sprijini acțiuni de deminare. Asta nu înseamnă că noi nu ne dăm seama că întregile cheltuieli au fost reduse. Însă de când s-a înlăturat acea linie bugetară specifică, în 2006-2007, deci de atunci am văzut că au scăzut sumele dedicate acestei activități. Însă vreau să vă spun că atunci când avem o astfel de linie bugetară specifică, două treimi din cheltuieli, din buget, provin de la acțiunile geografice și doar o treime provenea practic din acea sursă specifică. Aș vrea să le reamintesc colegilor care se ocupă de instrumentele geografice, să le reamintesc cât de multă importanță acordăm noi monitorizării implementării Convenției de la Ottawa. Deoarece știm cu toții că aceste mine terestre care încă rămân creează foarte multă suferință în continuare. Și de aceea am adoptat și o serie de linii directoare în urmă cu aproximativ un an. Și de atunci uh, am început o campanie la nivel intern pentru a-i sensibiliza atât pe colegii de aici cât și pe cei de la sediul nostru de la Bruxelles, dar bineînțeles și pe cei de la delegații. Deoarece cele mai multe proiecte de acțiune și de implementare se desfășoară pe teren. Domnul Herbie a vorbit despre faptul că probabil celor din exterior, comunității de ONG-uri și altora le este greu să înțeleagă procedurile existente lucru pe care eu îl înțeleg și îl recunosc aici în fața comisiei dumneavoastră. Însă trebuie să știți că nu există niciun secret în legătură cu aceste linii directoare. Sunt documente publice, au fost transmise Parlamentului European. Cred că există copii ale acestora. Atunci când Ideea este că atunci când se face o strategie regională sau națională, există o linie, o listă întreagă de priorități privind acțiunile de eliminare. După care se fac niște programe indicative și există și de asemenea și programele multianuale care stabilesc ce priorități vor fi urmate. E important însă ca acțiunile de deminare să fie printre priorități. În ceea ce privește programele indicative, acestea sunt rezultatul unui dialog uh, al negocierilor cu țările care beneficiază de program și de asemenea trebuie să vă spun că țările care primesc asistență, țările beneficiare sunt cele care trebuie să stabilească prioritățile. Noi nu avem cum să impunem, de exemplu, asistență unei țări precum Belarusul sau Ucraina, țări care au fost menționate de mai multe ori în această dimineață. Noi dăm o foarte mare importanță asistenței uh, uh, acestor țări, mai ales pentru distrugerea stocurilor existente de muniții. Însă, după cum s-a explicat deja, e o poveste lungă și complicată. Din motive tehnice există anumite probleme o serie de mine terestre din Belarus sunt foarte sofisticate, au de asemenea și un gaz letal, de aceea procesul de distrugere este foarte costisitor și e nevoie de echipamente speciale pentru a distruge aceste mine. S-a organizat de asemenea și o licitație în cadrul liniei bugetare, când uh, ocazie cu care am înregistrat în un succes și am, am înregistrat succes și am sugerat Ucrainei ca distrugerea stocului uh, restant de mine să devină o prioritate. Sper că suntem pe calea cea bună și sper că la Cartagena Ucraina va face o declarație oficială conform căreia își va lua angajamentul să distrugă minele terestre restante. Nu cred că trebuie să vă reamintesc dumneavoastră că e vorba și de voință politică aici, mai ales uh, în ceea ce privește Ucraina. Am discutat, am corespondat la nivelul politic cel mai înalt cu președintele și cu primul ministru Timoshenko. Pentru a câștiga puțin timp, așa cum spunea ambasadorul Engri, am organizat un seminar, un program de pregătire, la care am invitat de asemenea și ONG-urile. Ideea era ca la acest seminar comun să le reamintim colaboratorilor noștri care sunt procedurile de programare. De asemenea, am vrut să le reamintim că există o revizuire la jumătate de mandat, așa cum se întâmplă în cazul majorității instrumentelor și programelor noastre. De asemenea, am reiterat importanța pe care noi o dăm acțiunilor de, de minare. Am promis de asemenea să mă refer pe scurt și la cercetare și la tehnologia existentă și la dezvoltarea de tehnologie necesară. Vreau să vă spun că eu nu sunt un expert uh, în domeniu, nu sunt ca cei de la DG Enterprise care gestionează programele de cercetare în domeniul securității. Ei probabil v-ar putea explica în detaliu exact despre ce este vorba, însă în mare aș vrea să vă spun despre ce este vorba ce programe de cercetare și dezvoltare există, de exemplu, pentru tehnologia de deminare. Există un buget important disponibil în acest domeniu bugetul anual pentru cercetare în domeniul securității, care practic este pentru preocupările interne de securitate, de exemplu pentru detectarea explozivilor, este de 200 de milioane pe an. Colaborăm activ cu colegii noștri pentru a ne asigura că o parte adecvată din acești bani este folosită și pentru îmbunătățirea tehnologiei de detectare a minelor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu foarte mult! Acum va lua cuvântul colegul meu, domnul Van Orden. Uh, mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Este o plăcere deosebită pentru mine să salut în mijlocul nostru reprezentanții Centrului Internațional de la Geneva. Și de asemenea îmi face plăcere să salut în special pe uh, reprezentanții Crucii Roșii, să-l felicit uh, în mod special pe Peter Harvey care și-a dedicat ultimii 20 de ani de activitate uh, acestei activități. Acum mulți ani am lucrat împreună și iată că încă Uh, este activ, deci uh, îl felicit uh, și mulțumesc încă o dată. Nu este prezent Organizația Națiunilor Unite, care are un rol foarte important în programele de deminare, um, însă apreciez um, programul prezentat de Comisia Europeană, cu care am avut plăcerea să Uh, colaborăm în special în ce privește partea tehnologică a acestor programe de asistență. Acum 12 ani am făcut parte din, uh, din acel grup care uh, a reușit să determine Comisia Europeană să devină un promotor chiar al luptei împotriva minerilor terestre antipersonal Uh, am avut 4-5 uh, uh, ocazii între 96-98 să vizitez comisia și să colaborăm foarte bine. Pe vremea aceea ne temeam că activitatea de deminare nu ar urma să devină o componentă permanentă a activității dumneavoastră. De fapt, noi ne propuneam atunci să scăpăm într-o perioadă de aproximativ, eh, într-o perioadă de aproximativ 10 ani de minele terestre antipersonal, dar după cum se vede, încă, încă suntem preocupați de această chestiune. Eh, după cum ați auzit, eh, există progrese semnificative. 156 de state au semnat tratatul de la Ottawa, foarte multe suprafețe au fost eh, deminate și au fost declarate libere de eh, mine terestre. Eh, s-a consemnat și o reducere a victimelor minelor. Totuși, calcule recente arată că în 2007, de exemplu, am avut peste 7500 de victime ale acestor mine eh, terestre antipersonal și eh, victime ale altor mm, resturi eh, explozibile rezultate în urma conflictelor armate. Deci s-au schimbat foarte multe lucruri, dar sunt și multe care nu s-au schimbat. Deci am consemnat multe progrese, dar parcă ne-a luat prea mult timp să învățăm anumite lecții. Și este nevoie de, un, de, de perpetuarea acestui interes pentru tema noastră. Din 97 încoace, Comitatea Internațională a cheltuit uh, aproape 4 miliarde de dolari. Uh, se cheltuie aproape o jumătate de miliard anual, chiar și astăzi. Uh, însă vom putea să, să controlăm acest, această evoluție, vom putea să, să oprim această activitate doar dacă vom, ne vom concentra asupra unor aspecte cruciale. Au existat multe elemente de, care ne-au distras atenția de la politicile concertate împotriva acestor mine, mine terestre. Deci, politicile Uh, ar trebui să, fie, ar trebui să abordeze uh, cauza, rădăcina acestui fenomen. Statele Unite, iată, din motive politice proprii uh, lor, au, uh, au au contribuit mai mult decât orice alt stat la aceste acte, acțiuni. În uh, în 2007 au contribuit cu 70 de milioane, uh, apoi Norvegia cu 50 de milioane, Canada cu 46 de milioane, după care urmează Comisia Europeană cu 5, 45 uh, uh, de milioane de euro. Regatul Unit și țările de jos au contribuie cu circa 25 de milioane, urmate la mică distanță de Germania și Suedia. Um, Franța Uh, însă uh, constatăm că este o excepție în rândul acestor mari state europene care contribuie uh, doar cu circa 2 milioane de euro anual. Așadar, adevărații, adevărații răufăcători, adevărații vinovați sunt în continuare țările care produc aceste mine. China, Iran, Uh, Birmania, Rusia și așa mai departe. China și Rusia uh, au uh, interdicția de export, dar Iranul pretinde, pe de o parte, că ar fi stopat exportul în ciuda evidențelor care semnalează contrarul. Deci, încă minele terestre cauzează decese și nu în ultimul rând, forțele armate sunt uh, responsabile uh, de perpetuarea acestora. Nu este vorba de forțele noastre armate, dar există multe, uh, multe trupe, de exemplu trupe rusești, care încă cauzează decese multe. Și pentru a folosi un uh, termen uh, neutru din punct de vedere politic, um, multe mine sunt uh, folosite astăzi de formațiuni non-statale. Este un eufemism folosit pentru grupurile teroriste grupuri care, care cauzează cele mai multe victime în rândul populației civile. Principalii Uh, vinovați uh, și acest lucru rese și din uh, studiul, din publicația Landmine Monitor, sunt, de exemplu, LTTA în I în Sri Lanka, FARC în Columbia, Taliban în Afganistan și multe alte grupuri sunt cele care uh, trebuie blamate. Acestea comit cel mai mari abuzuri. În al doilea rând, cred că eforturile noastre trebuie să se concentreze pe nevoile reale, pentru că multe resurse au fost uh, risipite, au fost irosite uh, în ciuda cunoașterii situației. Deci știm cu toții că uh, există o diferență între risc și percepția asupra riscului. Deci percepția asupra unor riscuri a dominat până acum uh, distribuția resurselor. Uh, de aceea știm că, și rese și din Landman Monitor, că încă nu există o distribuție judicioasă a, a acestor resurse, resurse. Mai puțin de 3% din terenele considerate deminate au conținut, de fapt, mine terestre. Deci erau efectiv minate. Deci uh, felicit uh, pe domnul Peterson în legătură cu uh, raportarea deminării unor mari suprafețe. Se spune că mari suprafețe terestre au putut fi redate circuitului economic dar trebuie să vedem care este efortul, care sunt resursele implicate pentru uh, a uh, transforma uh, aceste suprafețe. Sigur, trebuie să ne asigurăm că aceste suprafețe într-adevăr sunt sigure pentru ca oamenii să-și poată continua activitățile de zi cu zi. Aș dori să spun în acest context că acei care au aderat la Convenția de la Ottawa și au asumat uh, mai multe obligații. Între acestea se numără și obligația de a de a demina teritoriile, uh, uh, suprafețele care se află sub controlul lor. În ce privește Malvinele, de exemplu, Regatul, Regatul Unit practic nu-și respectă uh, nu își respectă angajamentele asumate pentru că practic n-a, n-a uh, eliberat uh, Malvinele, n-a deminat Malvinele. Însă am vorbit cu reprezentanți ai insulelor Malvine la o conferință de la Manchester săptămâna trecută și acești reprezentanți mi-au spus că este o pură irosire a unor, unor resurse, uh, deminarea unor mari teritorii în, uh, pe niște insule care sunt locuite de câteva sute de persoane și câteva uh, sute de mii de oi. Deci sunt foarte multe suprafețe care până la urmă nu sunt nu au aceeași concentrație de, de mine și nu au aceeași semnificație economică ca și altele. Deci eh, distribuția mai judicioasă a acestor resurse ar fi un lucru foarte important. În al treilea rând aș m-aș referi la forțele armate. Și m-a surprins puțin comparația eh, făcută privind eh, implicarea forțelor civile respectiv versus forțele militare în special în acele țări în care au existat conflicte, primii care ar trebui să-și asume obligația de a demina anumite te, zone ar trebui să fie forțele armate care au cazat această minare. Și mă gândesc în special la Bosnia. În Bosnia această problemă este una care există de foarte multă vreme. Și situ- situația din Bosnia este practic inacceptabilă, pentru că rata de minări este extrem de redusă, uh, Eh, există multe accidente eh, care continuă să producă victime. Este o problemă continuă și Culmea, există de fapt eh, forțe armate, forțe militare care ar putea să intervină direct, să formeze personalul care să intervină pentru deminare. Deci chiar mă mă, nu mă miră doar, dar sunt și contrariat de, de această situație. Și acum alte câteva aspecte. În ce privește progresul tehnologic și tehnologiile utilizate, sigur că în ultimii ani am încercat cu toții să găsim, uh, identificăm noi tehnologii prin care să rezolvăm aceste probleme. Uh, multe idei uh, foarte inovatoare care au fost uh, uh, transpuse în realitate, au fost uh, dresați câini care să detecteze aceste mine, au fost fabricate avioane mici care să le detecteze din aer și așa mai departe, alte mașini, alte instrumente. Dar problema este că uh, există foarte multe uh, tipuri de arme altele decât uh, minele antipersonal care reprezintă un mare pericol. Multe alte dispozitive explozive care ar trebui abordate de aceste noi eforturi tehnologice. Deci, Iată, am vorbit despre multe aspecte despre care s-a vorbit și în ultimii 10 ani. Am constatat că există progrese, dar mai trebuie să facem mult și trebuie să reprioritizăm măsurile noastre. Fără a face referire directă la Comisia Europeană, spun că avem nevoie de o atenție mai uh, sporită uh, care să fie acordată acestei uh, teme. Îmi pare rău că nu există o lună bugetară care să fie special dedicată soluționării acestei probleme. Înțelegem dificultățile tehnice care au apărut la Comisia Europeană, dar, dar regret în același timp că că inclusiv contribuțiile financiare ale Comisiei Europene au scăzut de la an la an. Sigur, și eu sunt în favoarea reducerii bugetului Comisiei Europene, dar știu că în această, această linie bugetară, într-adevăr, ar fi de mare utilitate și ar fi cu rezultate importante. Deci trebuie uh, să acordăm mai mare atenție probleme și în special să acordăm mai multă atenție victimelor, pentru că până la urmă, nu e așa, acesta este obiectivul nostru, să alinăm suferințele oamenilor, să reducem numărul victimelor și să reducem impactul acestor mine. Deci Eh, să nu uităm că victimele minelor acte personal de regulă eh, locuiesc eh, în cele mai sărace regiuni ale lumii, unde, unde dacă ai rămas fără un braț, fără un picior, supraviețuirea fizică este mult mai dificilă. Cu acestea mă opresc și vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Van Orden. Are cuvântul acum doamna Francisca Brandner, raportoare pentru instrumentul pentru stabilitate. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru organizarea acestui eveniment. Mi se pare uh, important că uh, să mulțumesc Departamentului pentru Politici Speciale pentru acest atelier. De fapt, aici vorbim despre o problemă de securitate umană. Vorbim despre securitate și dezvoltare, însă este, de fapt, o abordare de securitate umanitară. M-am bucurat de asemenea că Comisia a pus acest punct pe ordinea de zi pentru a nu ne pierde în bătălii instituționale. A fost un lucru foarte important că în spiritul securității umane încercăm să ajungem la cel mai bun rezultat pentru securitatea umană. Și nu trebuie să pierdem acest obiectiv din vedere datorită conflictelor interinstituționale și Parlamentul European trebuie să reamintească celor, celorlalți actori acest lucru destul de des. Convenția de la Ottawa este un exemplu foarte bun care ne arată ce se poate obține împreună cu societatea civilă și cu membrii parlamentelor din întreaga lume. Trebuie să ne gândim cum putem folosi această putere și în alt fel. Aș dori de asemenea să primesc asigurări din partea Comisiei în legătură cu un semnal pozitiv la summitul de la Cartagena. Eh, bineînțeles că nu vorbim aici doar de minele antipersonale, am dorit să nu mai existe niciun fel de alte mine. Eh, avem linii directoare ale comisiei și aș dori să vă întreb ce dovezi aveți că, aveți că aceste linii directoare vor avea succes, pentru că Parlamentul nu poate să fie satisfăcut cu eh, scăderea fin, fondurilor pentru acțiuni de deminare. Cum vă puteți asigura că aceste uh, linii directoare vor avea succes și că sumele necesare vor fi asigurate? De asemenea, în legătură cu instrumentul de stabilitate, ce măsuri aveți în vedere în acest sens? De asemenea, Uh, vrem să susținem vizibilitatea Uniunii Europene ca actor în acțiunile împotriva minelor. Pentru ca acțiunile împotriva minelor să fie uh, privite cu aceeași atenție după summitul de la Cartagena. De asemenea, câteva întrebări pentru Consiliu, de la care aș dori să aflu de mai multe despre poziția de la Cartagena pentru a uh, extinde domeniul de aplicare uh, de la minele antipersonale la alte tipuri de mine. De asemenea, în legătură cu ziturile pentru uh, problemele legate de bombele cu dispersie, uh, am auzit și că Eh, unele state nu și-au îndeplinit obligațiile în legătură cu eliminarea depozitelor de arme încă existente și am dorit să știm ce, mai, ce fac statele membre în acest sens. Yeah. We are already half an hour delayed. We open the floor, so... Deja suntem în urmă cu timpul dăm cuvântul intervenind celor care doresc să ia cuvântul. Domnul Gerhardt? Da, deci Mulțumesc, domnule președinte. Tocmai m-am întors de la Addis Abeba, unde am participat la o reuniune privind implementarea strategiei UE Africa. În acest context am vrut să pun întrebarea următoare. Cum uh, se prezintă activitățile noastre în domeniul uh, deminării, uh, cum se, cum se integrează în strategia noastră UE Africa, ce s-a convenit în relație cu, uh, relația cu continentul african în această privință. Vă rog. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Baticofeu. Mulțumesc, domnule președinte. Trei întrebări, dacă îmi permiteți. Eh, prima întrebare adresată Centrului Internațional de la Geneva. Spuneați, eh, domnule reprezentant, că pentru o abordare mai coerentă și strategică, Uniunea Europeană ar avea nevoie mai mult, de mai multă expertiză în uh, ce privește strângerea și identificarea de fonduri. Vreți să concretizați, vă rog, această afirmație a dumneavoastră? Vrem să știm mai clar ce înseamnă, ce ați vrut să spuneți prin această teză. O altă întrebare adresată domnului Herbie. Ați uh, accentuat nevoia de a um, impune și în continuare această cultură a conformării. Vreți să specificați uh, care ar fi măsurile cele mai importante, în opinia noastră, pentru a realiza acest lucru? Și o întrebare scurtă adresată reprezentantului președinției suedeze. Grecia este o țară care a fost uh, amintită de mai multe ori aici, uh, o țară care, uh, iată, nu și-a uh, îndeplinit uh, angajamentele asumate în ce privește distrugerea stocurilor de mine terestre. Care sunt măsurile pe care dumneavoastră le propuneți pentru a determina Grecia să se conformeze acestor angajamente? Mulțumesc! Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αντιπρόεδρε, εξέχοντα μέλη. Doamna Podimata, vă mulțumesc. Mă scuzați, mă numesc Livia Pneumaticu, sunt consilier juridic pe lângă reprezentanța permanentă a Greciei aici la Bruxelles. Mă aflu aici pentru a urmărit de asemenea și lucrările grupului pentru echipament uh, militar de la Consiliu. Astăzi s-a menționat uh, faptul de mai multe ori că Grecia nu și-a menționat uh, obligațiile asumate în cadrul tratatului de la Ottawa. Aș vrea să vă spun care sunt progresele în legătură cu distrugerea de mine. Grecia și-a distrus deja 33% din stocul de mine și credem că 60% din stoc va fi distrus înainte de reuniunea de la Cartagena. Aș vrea de asemenea să vă spun că pe teritoriul nostru există practic și dificultăți privind capacitatea de distrugere. Bulgaria, de exemplu, primește minele din Grecia pentru a le distruge. Am vrut doar să vă fac un bilanț al situației. Mulțumesc! Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. S-a pus o întrebare în legătură cu expertiza și cu fondurile și ce anume vreau să spunem prin aceasta. Aș vrea să vă spun că nu doar la Comisia Europeană există această tendință de a avea o finanțare geografică. Avem această listă cu linii directoare și la centrul de la Geneva ne-am dat seama că există poate finanțare pentru cercetare și dezvoltare tehnologică, însă asta se face în cadrul unor complexe militare, însă atunci când e vorba de dezvoltarea unor concepte strategice, cum ar fi conceptul de eliberare a, a terenurilor de mine, nu există nimic iar eu cred că astfel de concepte ar putea să ne facă să economisim foarte mulți bani atunci când punem în aplicare programele pe teren. Deci există dificultăți în a dezvolta aceste concepte centrale. Îi voi da acum cuvântul domnului Peterson pentru a vorbi despre evaluare. Mulțumesc pentru prilejul de a lămuri această chestiune. Noi ne referăm la lipsa de expertiză sau de fonduri la nivelul Uniunii Europene vorbeam specific despre faptul că fondurile special uh, destinate acestor activități la Bruxelles au fost uh, eliminate. Exista acea linie bugetară tematică care a fost uh, eliminată, iar acum bugetul pentru toate unitățile de asistență de la Relex a fost redus. Dacă am avea mai multă expertiză, am putea folosi aceste fonduri la nivel internațional, cu abordare internațională și s-ar putea de asemenea oferi sprijin și delegațiilor pentru crearea de programe și programarea la nivel geografic. Deci eu mă refeream la acest lucru specific. Nu vorbea despre o lipsă generalizată de expertiză în acest domeniu. Mulțumesc. Voi răspunde la o întrebare care mi-a fost adresată în legătură cu acea cultură a conformării, a respectării regulilor. Primul prilej va fi la Cartagena. Este vital ca acolo să transmitem mesaje importante, nu doar din punct de vedere diplomatic, uh, ci niște mesaje clar de la, din partea țărilor semnatare. De exemplu, în domeniul deminării. Să spunem că există obligația de a demina terenul cât mai repede cu putință și că toate statele care încă nu au respectat prevederile de curățire a, terenurilor, a terenului minat să treacă la treabă. De aceea am început să avem și probleme. Cu toții au așteptat acel termen de 8-9 ani pentru a începe să-și facă planurile de deminare, ceea ce a fost complet nepotrivit, deoarece exista și problema de stocare a minelor. Deci la Cartagena e important să le spunem părților semnatare care încă nu și-au respectat termenele să le spunem că este nevoie de acțiune urgentă pentru a respecta termenele contractului, termenii contractului. Acum, în ceea ce privește asistența către victime, trebuie să avem niște angajamente în timp, cu un calendar clar pentru a oferi asistență victimelor pe teren, uh, și de asemenea să ne axăm pe ideea că națiunile, că statele afectate sunt cele care ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru asistența victimelor. Este o prioritate pentru victime să le oferim asistență, însă poate că sănătatea, serviciile de sănătate, de îngrijire medicală nu constituie o prioritate în țara respectivă. Și dacă țările nu se implică direct, nu avem cum să obținem nimic. În ceea ce privește comitetul permanent, acesta ar putea fi creat pentru ca statele membre să îi se adreseze anual donatorii, de asemenea să aibă legătura cu acest comitet permanent, ONG-urile, pentru ca astfel să existe o platformă comună. În ceea ce privește în ceea ce privește acțiunile comune comunitare. Uh, care au ca scop universalizarea și implementarea tratatului de la Ottawa. Prin instrumentele, ideea este să vedem dacă instrumentele existente sunt suficiente pentru a îndeplini, pentru a ajunge la aceste obiective. În multe țări există foarte multe priorități care sunt în concurență, asistența victimelor, deminarea, uh, și astfel aceste țări nu vor reuși să facă față. Sunt țări care au, de exemplu, zeci de mii de victime de accidente rutiere și, bineînțeles, cele câteva zeci de victime uh, afectate de mine vor trece pe planul 2. Există țări care se confruntă cu epidemii de SIDA, de exemplu. Trebuie să vedem, de asemenea, dacă poate fi vorba de un obiectiv umanitar. umanitar. În insule Malvine, de exemplu, dacă rămân mine într-un teren în care viața oamenilor nu este afectată, nu este în pericol, trebuie să vedem cum putem priori, prior- acorda prioritate acestui element de exemplu, în Malvine, faptul că terenul nu a fost deminat nu ridică o problemă umanitară. Trebuie să vedem care sunt obiectivele Convenției și obiectivele UE. Acestea depășesc, după părerea mea, cu mult contextul pur de dezvoltare. Mulțumesc. Din nou are cuvântul domnul Beautycoffer. Scurtă întrebare suplimentară. Și dacă îmi permiteți uh, o întrebare adresată direct uh, reprezentante din Grecia, domnule. Cred că reprezentantul președinției dorea să mai dea un răspuns, însă. Thank you. Um, well, uh, the presidency has... Vă mulțumesc. Președinția a fost în contacte bilaterale cu Grecia în legătură cu această probleme. Tocmai am auzit explicația reprezentantului Greciei de aici și știm că este un proces care încă continuă și că se va asigura o extragere a minorilor de până la 50% la, până la data conferinței de la Cartagena. Bineînțeles că nu este bine deloc atunci când statele nu respectă convenția. Uh, același lucru se aplică și Greciei și Turciei. Însă acestea s-au angajat să distrugă minele pe teren în uh, următorul timp și sperăm că același rezultat va fi obținut și în legătură cu Belarusul și Ucraina în legătură cu raportorul, doamna raportor pentru uh, instrumentul de stabilitate, dacă o pot ruga să repete întrebările, pentru că nu sunt sigur că am înțeles exact. Îmi pare rău dacă nu a fost clar. Prima întrebare era în legătură cu poziția pe care o va lua Uniunea Europeană în negocierile de la Cartagena și cât de stricți uh, veți fi. Știu că există uh, o anumită tendință de a începe noi inițiative, de a extinde domeniul de aplicare uh, să nu se mai refere doar la minele antipersonal, ci și la minele anti-autovehicol. Și de asemenea în legătură cu munițiile cu dispersie și ce se uh, face în legătură cu distrugerea rapidă a depozitelor. În legătură cu uh, acest lucru nu cred că mă pot pronunța în legătură cu poziția președinției, dar din punctul de vedere al Suediei, pro, problema altor mine, în afară celor antipersonal, este, această problemă este tratată în cadrul Convenției pentru Armele Convenționale. Acest lucru este în continuare pe ordinea de zi, cel puțin în cazul nostru. Sperăm că vom putea să reluăm acest subiect pentru că s-a făcut mult în acei cinci ani de dinainte de Ottawa. Uh, au fost negocieri care au eșuat, dar au fost negocieri complexe care eventual ar putea fi reluate în legătură cu munițiile cu dispersie. Opinia în cadrul statelor membre este împărțită și nu putem să ajungem la o poziție comună a Uh, Uniunii Europene. Unii au semnat convenția de la Oslo și alții nu. Uh, acum încercăm să ajungem la un protocol în CCW care să unească utilizatorii și producătorii principali într-un protocol care să nu interzică, ci să reglementeze munițiile cu dispersie. Are cuvântul acum Comisia Europeană. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte, voi încerca să fiu succint, în special în legătură cu întrebările puse, în primul rând, în legătură cu liniile directoare pentru acțiuni împotriva minelor. Mi se pare prea timpuriu acum să ne pronunțăm dacă aceste linii directoare vor putea să stea în calea acestei tendințe descrescătoare care s a observat în legătură cu cheltuielile pentru acțiuni împotriva minelor. Liniile directoare au fost adoptate cu mai puțin de un an în urmă ca uh, document de lucru al Comisiei. Noi am creat o rețea de puncte focale pentru acțiuni de deminare, pentru că nu este vorba de, doar de anumiți experți care lucrează într-o parte a comisiei, este un element important, de exemplu, în, și în acțiuni imanita- umanitare, în dezvoltare rurală. S-a menționat aici, uh, s-au menționat operațiunile de de minare și de aceea este dificil să avem statistici în legătură cu ceea ce s-a făcut exact și uneori durează câte un an până când aflăm ce, cât, s-a, cât timp uh, s-a petrecut în aceste acțiuni și câte resurse financiare au fost utilizate. Bineînțeles că trebuie să investim și în uh, formare pentru colegii care lucrează în aceste programe pentru a ne asigura că ei înțeleg problemele implicate în aceste acțiuni. Întrebarea cealaltă, cum poate fi folosit mai mult instrumentul de stabilitate pentru acțiuni împotriva minelor? Aici, bineînțeles că există două părți principale răspuns la criză, care reprezintă 70% din buget. Și aici au existat câteva proiecte împotriva minelor, însă toate acestea aceste acțiuni împotriva minelor nu sunt de obicei considerate urgențe. Acesta este o limită în ceea ce privește partea pe termen lung a instrumentului de stabilitate din câte am înțeles, a existat un acord tacit în momentul adoptării regulamentului că acest instrument de stabilitate nu va fi pentru acțiuni împotriva minelor, că nu înlocuia uh, linia bugetară orizontală dedicată acestor acțiuni. Poate aceasta este o problemă care va trebui reexaminată în legătură cu modul în care ne putem asigura că vom fi bine pregătiți pentru Cartagena. Cred că cazurile speciale ale Ucrainei și Belarusului au atras foarte mult, multă atenție și lucrăm asupra acestora. Și în legătură cu întrebarea privitoare la Uniunea Africană, nu am documentul aici în fața mea, însă cred că acțiunile împotriva minelor sunt menționate Uh, în acest acord și în acordul de la Cotonou. De asemenea, există colegi în Direcția Generală de Dezvoltare care uh, se ocupă cu Africa și știu exact că unul dintre fost, foștii, noștri, fost, foștii colegi uh, care se ocupa cu liniile bugetare acum se ocupă de probleme de dezvoltare și poate o putem contacta după această întâlnire pentru informații suplimentare. Domnul Van Orden. Mulțumesc. Aș vrea să spun că discuția din această dimineață a fost uh, deosebit de utilă. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuția pe care ați avut-o la această dezbatere. Cred că e foarte important să transmitem mesajul corect în țările noastre, să spunem că e o problemă care încă există, care n-a dispărut, care trebuie abordată și pentru care e nevoie de resurse. Însă, la rândul nostru, trebuie și noi să vedem ce domenii sunt importante, unde trebuie de asemenea să intervenim. Trebuie de asemenea să evităm o campanie de autoflagerare și să ne axăm pe adevărații vinovați, să vedem cum putem organiza campanii de minare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu! A fost un atelier foarte interesant. Vreau să le mulțumesc tuturor uh, intervenenților și în încheiere aș vrea să vă reamintesc când va avea loc următoarea noastră reuniune, pe 16 noiembrie, luni, de la ora 3 după amiază. Vă mulțumesc!